car și ambulanțe, 250 de școli au fost închise. În fiecare zi acolo sunt trimiși mercenari și arme. Nu mai este un uh, război fără luptători, așa cum era numit la început. Nu. Ei bine, acum vin mulți luptători din multe state care se duc în Libia și uh, Deja acolo uh, lucrurile s-au agravat, uh, a crescut riscul de uh, terorism și de instabilitate și de migrație de acolo. Trimisul Națiunilor Unite a venit vineri și a spus că niciun conflict nu a fost prăpastia între cuvintele frumoase și acțiunea atât de uh, adâncă cum este în Libia. De 15 ori s-a discutat la secu- sistemul de securitate uh, al ONU uh, problema Libiei și de 15 ori nu s-a cerut un armistițiu. Vă amintesc, se 15 ocazii a ratat Consiliul de Securitate. Poate că va intra în vigoare armistițiul. Speram că acest lucru se va pe, avea să se petreacă ieri. În această dimineață se pare că în Moscova nu s-a ajuns la un acord, iar generalul Haftar a părăsit Moscova fără a-și da acordul la încheierea acestui armistițiu. De multe ori am uh, repetat că europenii trebuie să își depășească rivalitățile și că trebuie să fim uh, uniți pentru a putea face față situației. Germania urmează să anunță, nu știu dacă a făcut-o deja oficial, dar uh, erau zvonuri că se va anunța astăzi. Nu știu exact care este situația acum. Uh, dacă uh, se face un apel oficial pentru uh, conferința de la Berlin uh, în următoarea duminică, după pregătiri de luni de zile. Acest lucru ar putea permite semnarea uh, armistițiului și uh, reîntoarcerea la masa de negociere. Aceasta poate reprezenta o uh, ocazie bună. Uh, trimisul special uh, a venit vineri, domnul prim-ministru Saraj uh, al guvernului recunoscut a fost în Bruxelles, La vizita președintele Sassoli și pe președintele Michel. Nu ne-am putut întruni și cu generalul Haftar, însă am discutat cu mai mulți colegi în regiune, um, egipteni, ruși și turci. Toată lumea pare uh, îngrijorată uh, că lucrurile în Libia scapă de sub control. Însă nu vă pot asigura că va intra în vigoare armistițiul și că duminică va avea loc conferința de la Berlin. La ultimul Consiliu de Afaceri Externe am uh, dorit să vorbim despre Libia și Iran. Uh, am uh, vorbit despre uh, procesul la Berlin pe care l-am sprijinit. Uh, din motive de securitate nu am putut călători în Libia. Mă întreb dacă era vorba de adevărate motive de securitate sau dacă nu a existat dorință ca noi să fim primiți acolo. Am primit vizita lui Saraj la Bruxelles, însă pe Haftar nu l-am, prim, nu l-am putut primi, nu a venit. Uh, Ehm, dorim să discutăm uh, cu toate părțile dacă va intra în vigoare armistițiul și dacă se va cădea de acord asupra conferinței la Berlin, va trebui să monitorizăm armistițiul și să controlăm în mod eficient uh, embargoul asupra armelor. Însă mă întreb cine va face acest lucru. Cheltuim uh, sume foarte importante în Libia peste 630 de milioane uh, am cheltuit în ultimii 5 ani pe cooperare cu această țară. Uniunea Africană și agențiile ONU ne-au permis să oferim protecție internațională uh, a, pe, a peste 5 a uh, peste 5.000 de oameni și să trimitem înapoi acasă 15.000 de migranți. însă sunt 700 uh, de mii uh, din Africa subsahariană în Libia. Nu toți doresc să meargă în Europa. Majoritatea uh, își câștigă existența și au o viață în Libia. Asta doresc să facă, să continue să trăiască în Libia atât timp cât condițiile le permit. Dar dacă situația se înrăutățește și dacă ei nu pot rămâne în Libia, este posibil ca ei să încerce să vină în Europa. Deci, uh, avem din nou uh, planeta asupra noastră amenințarea creșterii uh, migrației ilegale prin uh, ruta Mediteranei, unde Turcia și Rusia preiau controlul acum șase luni în centrul Mediteranei, nu acționau acești doi actori, însă acum ei sunt în prima linie și acest lucru schimbă mult structura geopolitică în bazinul Mediteranei. În urmă cu șase luni, europenii eram uh, mai mult sau mai puțin activi, însă eram singurii care acționam acolo. Acum suntem tot mai mult sau mai puțin activi, mai active azi decât acum șase luni, însă rușii și turcii uh, au uh, acolo o poziție de forță pentru că se implică militar pe teren. Nu uh, direct, nu prin armata obișnuită, dar toată lumea știe că fluxul de arme crește, iar Libia este un fel de cancer care uh, a produs metastaze în Sahel. Ce se întâmplă în Sahel are multe de a face cu faptul că nivelul de volumul de arme și de luptători din Libia afectează și contaminează întreaga zonă. Acum uh, rapoartele de informații secrete ne spun că Sudan, uh, Siria și uh, cetățenii din Orientul Mijlociu vin în Libia pentru a lupta de o parte sau de alta a baricadei. Aceasta este situația. Poate că în următoarele 24 de ore vom primi vești bune, poate că nu. Poate că germanii vor face apel la organizarea acestei conferințe, poate că nu vor face, poate că vom avea un armistițiu, poate că nu, vom, nu va exista un armistițiu. Chiar nu știu ce se va întâmpla. Eu sper să avem o oportunitate. Libia este o țară bogată, una dintre cele mai, cele mai bogate țări africane. În ciuda uh, problemelor civile de ani de zile uh, cu o populație de peste 6 milioane de locuitori ar putea să aibă o viață sigură și civilă. În loc să facă acest lucru, intră în al nouălea an de criză politică extrem de destructivă. Niciodată nu avea să fie ușor pentru Libia să depășească 40 de ani de dictatură anihilatoare. Nu avea cum să devină cu ușurință o democrație stabilă. Știam că avea să-i fie greu, dar nimeni nu și-a imaginat o astfel de catastrofă. Și uh, încă lucrurile se pot înrăutăți și mai mult pentru libieni și pentru noi. Dacă nu facem tot ce putem pentru a opri acest conflict și pentru a găsi o soluție politică, cu sprijinul statelor membre și uh, al Parlamentului, desigur, voi încerca să fac chiar acest lucru, sperând că acest angajament uh, ferm poate face parte din soluția care va uh, asigura unitatea Libiei și care va uh, duce la o soluție pacifică la acest conflict. Pentru că spunem mereu că nu există soluție militară, dar această mantră, nu există soluție militară, a fost uh, repetată și în cazul războiului din Siria. Nu există soluție militară, nu există soluție militară și până la urmă tot la soluția militară am ajuns. Poate că se va întâmpla același lucru și aici. Noi, europenii, pentru că nu dorim să participăm la o soluție militară, ne îmbaricadăm cu uh, convingerea că nu există o soluție militară. În Siria, soluția a fost militară, adusă de rușii de turci. Și acest lucru a schimbat echilibrul în uh, estul Mediteranei. Nu pot opri lucrurile uh, dacă Uh, se poate întâmpla acest lucru și acest lucru trebuie să ne îngrijoreze extrem de mult pe toți, pentru că sunt convins că nimeni nu s-ar bucura dacă pe coasta Libiei există un uh, lanț de baze militare uh, ruse în fața coastei italiene care controlează ambele sensuri de um, ambele fluxuri de migrație din estul și centrul Mediteranei. Și acum, uh, la această oră târzie din noapte, cred că putem vorbi uh, cu franchețe și putem uh, discuta cu seriozitate situația cu care ne confruntăm. Să sperăm că veștile vor fi bune în următoarele ore. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, pentru aceste uh, cuvinte. Voi da acum cuvântul uh, grupurilor politice. Domnul McAllister pentru PP. Aveți cuvântul. Sehr verehrte Frau Präsidentin. Stimată doamna președintă, domnilor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, tocmai am auzit din partea înaltului reprezentant, în Libia are loc o dramă politică, o dramă politică și militară în fața, în apropierea frontierelor noastre, o dramă care s-a bucurat, care a durat de prea mult timp și care s-a bucurat de prea puțină atenție. Cifrele sunt cunoscute de la începutul ofensivei generalului Haftar, în uh, aprilie foarte mulți oameni și-au pierdut viața, sute de mii sunt, uh, au reușit să-și uh, au fost nevoi să-și părăsească casele și nevoia este una mare în Libia și cred că acest armistițiu de oprire a focului în Libia este un pas înainte, însă oamenii, după cum am auzit, au nevoie de o pace uh, durabilă. Guvernul federal german și mai ales uh, cancelarul german de mai mult timp susțin găsirea unei soluții pașnice și uh, conferința um, de, pe care ați amintit-o noastră, domnule înalt reprezentant, cred că va avea loc în temeiul informațiilor de care dispun eu duminica viitoare și ar trebui să reprezinte o contribuție la această soluție pașnică. Nu este prima dată când discutăm acest conflict în Parlamentul European și toate statele care sunt implicate în mod direct sau indirect în acest conflict trebuie să se asigure că acest război civil se oprește astfel încât pacea să revină în Libia. Libia trebuie să rămână un stat suveran. Doar dacă vom reuși acest lucru, atunci putem discuta despre reconstrucția Libiei și în acest context putem discuta și despre sprijinul pe care îl poate și îl va oferi Uniunea Europeană Libiei. Vă mulțumesc în numele socialiștilor. Are cuvântul uh, doamna Cati Piri. Domnule înalt reprezentant, mai întâi vreau să vă spun că de mult apreciez și acum uh, onestitatea și deschiderea dumneavoastră, seriozitatea cu care tratați dezbaterea în Parlament. Deși am pregătit un discurs, am o să fac doar niște observații și nu ceva ce am citit înainte. În această dimineață, Califata a plecat de la masa negocierilor fără să semneze acordul de încetare a focului care ar fi formalizat uh, această pace fragilă din Libia de duminica trecută. E o lovitură pentru poporul care suferă pentru pace și stabilitate, după cum am spus, și pentru regiunea Sahel. În ultimele 9 luni, foarte mulți civili și luptători au murit, aproape 50.000 de libieni au trebuit să fugă de acasă. Amestec din afară, inclusiv uh, decizia turcii de a trimite trupe, transformă Libia într-un alt conflict prin intermediare în apropierea frontierelor UE. E extrem de important ca actualul încetarea focului neoficială să continue pentru a nu se escalada situația. Domnule înalt reprezentant, Salut eforturile dumneavoastră indispensabile în ultimele săptămâni și fac apel să continuăm să faceți tot ce vă stă în putință pentru a facilita formalizarea încetării focului și implementarea. Conferința ONU preconizată pentru duminică are o importanță deosebită și cu contribuția noastră sper că se va ține. Ultima observație, poporul libian are nevoie de o perspectivă îndelungată de pace, securitate și reconstrucție. Și pentru asta ne vom lupta cu toții. Mulțumesc, mulțumesc. <coughs> domnule Borrell. domnule Sunt de acord cu absolut tot ce ați spus, dar ceea ce mă uh, surprinde este cât de surprinși suntem noi, pentru că oricine ar fi uh, ascultat actorii de pe teren, uh, pe aceia care sunt la locul faptei, ar fi știut că de 9 ani există tragedia de astăzi. Acum suntem surprinși de atacul de la Tripoli dar uh, în acordul de la Schirat, care era un acord Frankenstein între două uh, puteri uh, care se contraziceau, nu uh, ar fi trebuit să îi ascultăm pe Haftar și pe Saraj, care nu reprezintă pe absolut nimeni. În acest parlament nu am făcut decât să ascultăm lucruri despre legalitate, care nu există deloc în Libia. I-am ascultat pe putării de cuvânt al lui Saraj, care nu vorbesc despre despre Libia și pe numele Libiei. Eu sunt uh, împotriva războiului, dar tare mă tem, domnule Borel, că uh, mergem din uh, rău în mai rău și nu se va produce niciun acord de încetare a focului. Pentru că cuvintele nu vor opri această situație, doar acțiunile o vor face dacă Uniunea Europeană acționează uh, Uh, Turcia și Rusia se implică pentru că Europa nu a făcut-o niciodată. Noi suntem în realitatea metafizică a lui uh, Faiez al Saraj și nu am ascultat realitatea de pe teren. Trebuie să luăm măsuri adevărate, eficiente și discrete. Și dacă în plus Italia și Franța uh, acționează independent, avem o irelevanță perfectă. Aceasta este realitatea noastră. În rest, numai uh, cuvinte frumoase. Uh, uh, Vă mulțumesc. Care cuvânt acum domnul uh, Satori din partea vărzilor? Un minut. Yes, ça fonctionne. Doamna președintă, chers collègues, euh, Doamna președintă, dragi colegi, când e vorba de a contribui la pace în Libia, Uniunea Europeană salută, mulțumește, regretă, consultă, vorbește. Vorbește mult, dar uh, face puțin. Vorbește nu e nicio strategie concretă, niciun efort de coerență din partea statelor membre. Domnule Borel, ne întrebam dacă nu vi se cere să fiți garantul în existenței Uniunii Europene pe scena internațională. În fine, nu chiar cu totul, pentru că atunci când e vorba de a externaliza gestionarea frontierelor cu prețul unor încălcări masive ale drepturilor omului în Libia, atunci contribuim bucuroși. Da, dragi colegi, suntem responsabili cu toții, cu toatele de agravarea situației umanitare din Libia. Domnule Bore, nu e niciodată prea târziu pentru a face să existe valorile Europei. Ceva care să fie de neocolit pe scena diplomatică pentru a se aplica încetarea focului și respectarea drepturilor omului. Să-i ajutăm pe migranți și refugiați. Mai e timp să promovăm alternative uh, pentru a detenționa situația. Mulțumesc. Anda Bromfisco következik egy percre identitate și democrație. Doamna Bonfrisco are uh, cuvântul un minut în numele IDA. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte Borel. La intrarea în acest uh, parlament uh, se scrie că 51 de, 51 de milioane de europeni au votat la ultimele alegeri europene pentru că își doresc ca instituțiile europene să garanteze securitatea Uniunii Europene. Uniunea Europeană recunoaște faptul că a determinat schimb, o schimbare de regim în anul 2011 pentru ca acest stat să devină un stat falimentar. Oare cine va judeca Uniunea Europeană pentru contribuția pe care a adus-o și a adus-o unei suferințe umane atât de mari? Deci, Uniunea Europeană nu se mai implică în condițiile în care Turcia, Arabia Saudită, China se implică în Libia. Este rezultatul convergenței pe piața internă și a lipsei de convergență pe uh, piața externă. Și astfel, Marea Mediterană este proba prin care trebuie să treacă Europa, pentru că Europa este Marea Mediterană sau nu va fi deloc. Mulțumesc, domnul Giambatski, un minut. Mulțumesc, președinte. Domnule înalt reprezentant, dragi colegi, nimeni din această sală nu spune lucrurilor pe nume. Cei care urmăresc situația din Libia n-au cum să nu știe că înțelegerea între Saraj și uh, președintele Erdogan include nu doar uh, desfășurarea de trupe ale Turciei în Libia și uh, acțiunile împotriva Ciprului, Israelului. Adevărul este că Saraj și Erdogan îi mută pe islamiști din Siria în Libia. Aceia care au luptat sângerosul război sirian se mută acum în Libia. Libia, sub Saraj și Erdogan, devine o țară înapoiată. Doamna Demirel are cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, dragi colegi. În acest moment există un acord fragil de încetare a focului în Libia și nu se știe dacă va fi găsită o soluție pașnică. În 2011 NATO a bombardat, uh, am, am bombardat Libia și a contribuit la dispariția regimului lui Gaddafi. Rezultatul a fost un haos complet, un război civil brutal și tensiuni de atunci. Acest război purtat de NATO uh, a dus la apariția mai multor actori în Libia. Pe lângă actorii regionali, există și prezența actorilor puternici internaționali și pe toți interesează uh, țițeiul și sferele de influență. Aceasta este realitatea uh, tristă. Însă războiul înseamnă suferință pentru cei Uh, care sunt uh, prezenți acolo. Și despre ce discută Uniunea Europeană, la ce face trimitere domnul Borel, gestionarea fluxurilor uh, migratorii și se continuă cooperarea cu milițiile din Libia, care ar trebui să gestioneze, să îndepărteze migranții de frontierele europene și trebuie să punem capăt acestei situații, trebuie să punem capăt uh, exporturilor de arme înspre Libia. Acest lucru ar fi o contribuție durabilă pentru viitorul pașnic al uh, Libiei. Nu ar trebui să escaladăm și mai mult situația prin exporturi de, ar- de arme. Nu așa vom ajunge la pace nici în Libia și nici unde altundeva. Vă mulțumesc, uh, domnul Nicolau Alavanos. όχι μόνο απούσα δεν είναι όπως λένε μερικοί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mulțumesc. Uniunea Europeană, spun unii, nu e doar uh, absentă, ci împreună cu NATO și SUA au răspundere pentru amestecul imperialist în Libia și pentru dezmembrarea Siriei. Consecințele sunt dezastruoase pentru oameni. Din nou, concurența NATO, UE, SUA, China, Turcia, Egipt pentru a controla energia au făcut să crească tensiunile în regiune și în Libia. E un mediu extrem de periculos pentru oameni, pentru clasa mijlocie turcă. Acest acord între Turcia și Libia încearcă să rezolve arbitrar uh, frontierele din Marea Mediterană. Atitudinea guvernului uh, Elena a eșuat. Lumea își imaginează că Turcia e partener strategic. Reacția ar fi un răspuns popular uh, coordonat <coughs> pentru a nu exista schimbarea frontierelor. Suntem împotriva unor baze străine și asocieri imperialiste. Vrem să trăim în pace și suveran. Domnul Tajani. Cu toți așteptăm summitul de la Berlin, care sperăm că va duce cu sine rezultate pozitive. Eu nu sunt uh, prea optimist. Din păcate, în această uh, etapă, Europa nu a fost prezentă, nici Uniunea Europeană nu a fost prezentă, nici diferitele state membre care aveau influența uh, necesară nu și-au exercitat-o, nu au existat nicio inițiativă politică cu excepția celor cu caracter veleitar. Rezultatul este că Rusia și Turcia au devenit garanții situației nu doar din Libia, dar din întreaga Marea Mediterană ceea ce aduce cu sine riscuri tot mai mari din punctul de vedere al amenințării unor cu atacuri teroriste, apoi și, problema energetică. Acordul între Turcia și Libia, care a exclus Europa, nu merge în direcția bună. Există și un alt um, gazoduct care ar trebui să lege um, și Italia cu alte părți ale Mării Mediterane care nu s-a realizat și din, și din acest punct de vedere Europa ar trebui să se implice mai mult pentru a garanta autosuficiența energetică a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi, pentru ca toată lumea să aibă ocazia să ia cuvântul. Vă aduc aminte că este foarte târziu și nu vom mai avea intervenții spontane pentru a putea termina până la 23.40, dacă sunteți de acord. Continuăm cu dezbaterea. Domnul Coțolino are cuvântul în numele socialdemocraților. Urmărim cu mare atenție aceste evoluții, cum a spus și în altul reprezentant, vicepreședintele Comisiei. Situația se schimbă și tot apar noi știri. Haftar se pare că dorește să participe la conferința organizată la Berlin duminică. Urmărim situația tot mai uh, preocupați pentru că simțim că nu suntem um, eficaci și devenim inutili și în această situație, singura, singurul instrument de care, de care dispunem este politica și nu reușim să facem această politică, să avem obiective clare, să consolidăm acțiunile diplomatice, politice și, insti- și instituționale, să asigurăm respectarea acordului de încetare a focului, să permitem organizarea conferinței de la uh, Berlin să ajutăm în mod concret uh, multitudinea de cetățeni uh, libieni care sunt victimele acestui război în desfășurare, să creăm condițiile politice necesare pentru a consolida uh, și garanta suveranitatea Libiei, să um, creăm o forță care să împiedice părțile implicate în, în acest conflict, pentru că doar acțiunile diplomatice nu vor fi um, suficiente. Avem nevoie de o forță concretă europeană care să reprezintă un contrabalans față de alte forțe um, politice implicate în, în Libia. Aceasta ar trebui să fie uh, sarcina Europei în acest moment, atât de important pentru propriul viitor al Europei, pentru că ce se întâmplă în Libia va avea consecințe mm, pentru viitorul Europei și nu este suficientă implicarea doar anumitor state membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Italia și Franța. Acestea sunt chestiunile pe care ar trebui să le, să le facem și îl încurajez pe vicepreședintele Comisiei Borel în acest sens, pentru că uh, Uh, va fi o probă care trebuie să fie depășită de noua comisie, o probă relevantă pentru întregul uh, mandat uh, viitor. Libia este o pată neagră pe conștiința Europei. A devenit un, o platformă pentru traficul de ființe umane. Este uh, un uh, loc din care uh, organizațiile de crimă organizată um, fac bani buni. Aventura militară mm, de acolo este riscantă și contravine intereselor noastre acolo. Uh, dacă ținem cont de intervenția Rusiei și Turciei în uh, războiul civil sângeros, uh, vedem că acest conflict poate să creeze probleme chiar în pragul ușii noastre, depășind uh, granițele Libiei. Trebuie să facem apel la Turcia și Rusia să-și retragă forțele. Trebuie să se semneze un acord de încetare a focului. Trebuie să ajungem la un proces politic care să aducă țării și regiunii um, pace și stabilitate. Mulțumesc uh, foarte mult. Are cuvântul acum domnul Marcart pentru verzi. Uh. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și domnului Bore pentru prezentarea dumnealui, pentru eforturile dumnealui de a ajunge la pace, de a obține pacea în Libia. Nu va fi, nimeni nu crede că va fi ușor să uh, să găsim această pace în Libia. Din 2015 mai mult de 200.000 de oameni și-au pierdut viața în Marea Mediterană. Și uh, mă întreb ce ne-ar lipsi dacă acești oameni ar trăi în acest moment. Eu au participat la misiuni de salvare în Marea Mediterană personal și dacă uh, discu- uh, discutați cu acești oameni, vă dați seama că condițiile de viață nu sunt umane în Libia și Europa Mm, are o responsabilitate pentru returnarea un, unor asemenea oameni înapoi în uh, Libia și, și cred că în această dezbatere mm, evităm să facem trimitere la ce anume am putea face în mod concret. Eu cred că am putea evacua mai mulți oameni din uh, Uh, Libia, am putea pune la dispoziție mai multe mijloace de căutare și salvare de vieți uh, omenești în Marea Mediterană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnul Mariani, un minut din partea ID. Puterile occidentale au intervenit în Libia în detrimentul acestei țări la Africii. Um, e trafic de persoane, sclavie, triburi, Uh, care înainte erau ținute sub control de Mohamed Gaddafi, um, pe teren haosul e o înfruntare mare și la și Saraj, acesta din urmă făcut un turneu în capitale europene, având uh, și o dezbatere în acest parlament. Forțele speciale turce demonstrează interesul Erdogan pentru Libia. Noi în Europa nu facem nimic. Președintele Erdogan devine omul foarte al celor două țări care controlă aceste migrații spre Europa, Turcia și Libia. Cum putem să ne lăsăm naivitatea în acest sens? Domnule Borel, probabil că decizia va fi militară. Dacă suntem absenți în Libia, putem măcar fi prezenți pe plan european astăzi pentru a ajuta soldații francezi care sunt singuri în toată zona din Sahel care combat islamismul. Are Βρισκόμενος εδώ και εκπροσωπώντας την Ελλάδα, δεν μπορώ παρά να μην σταθώ στην ανάμειξη της Τουρκίας. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Reprezint Grecia și trebuie să vorbesc despre implicarea uh, Turciei și Greciei. Uh, Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în trecutul recent. În Turcia se petrec doar delicte, se asasinează curzi, se uh, efectuează acțiuni ilegale în uh, Cipru, se trimit mercenari și arme în uh, Siria. Acum Erdogan vrea să ajungă ilegal și în Libia și acest uh, lucru va afecta negativ și drepturile grecilor. Uniunea Europeană va sprijini financiar și politic pe acest criminal, pe uh, Erdogan, are cuvântul domnul Costal. Președinte! Vă mulțumesc, doamna președintă, stimată înaltă reprezentant. Reuniunea de ieri uh, la Moscova cu prezența lui uh, Al-Sara și Haftar, te transmite două masa, mesaje clare. În primul rând, Uniunea Europeană nu este suficient de puternică și unită, în ciuda tuturor inițiativelor diplomatice din partea diferitelor state membre, care niciuna nu a, nu a fost uh, utilă până la urmă. Vidul lăsat de noi a fost uh, uh ocupat de Rusia și de uh, Turcia, care profită de uh, conflictul din Libia pentru a-și promova propriile uh, interese. Um, acordul de încetare a focului nu a fost confirmat pentru că Haftar nu l-a semnat până la urmă. Este o veste proastă și o oportunitate în același timp pentru noi. Dacă dorim să evităm repetarea scenariului sirian, unui nou uh, scenariu sirian, Trebuie să pregătim cât mai bine acest uh, summit de la Berlin cu participarea ONU, cu participarea uh, statelor membre la Uniunea Europeană, cum ar fi Italia direct vizată, cu participarea reprezentanților uh, din partea lumii islamice și arabe și a tuturor celor pentru care inter- soarta poporului libian este importantă. Doar așa vom putea recrea, reclădi instituțiile din Libia și evita reformarea milițiilor uh, armate care au apărut după nefericita intervenție din anul 2011. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Uh, vi se adresează o întrebare printr-un uh, cartonaș albastru. Acceptați întrebarea? Domnul Mavrides. Domnule Castardo, vă respect părerea și, vă, și mi-aduc aminte de dumneavoastră din mandatul anterior al Parlamentului European și uh, Doream să vă întreb care este părerea dumneavoastră, astfel încât și domnul Borel să o audă. Regimul din Libia a încheiat un acord cu uh, Erdogan care a permis uh, Turciei să aibă o zonă, să primească o zonă de interese economice uh, exclusive în Marea Mediterană. Ce considerați că ar trebui să facă domnul Borel pentru a face față acestei uh, atitudini uh, agresive a Turciei, care intenționează să trimită uh, zone de exploatare într-o zonă care ține de interesele economice ale Greciei? Stimate domnule Mavrides, dragă Costas, știți prea bine că am criticat de mai multe ori acest acord încheiat între Libia și uh, Turcia, care nu merge în direcția bună și care um, reprezintă un uh, risc pentru interesele economice ale unor state membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Grecia și Cipru, și nu este o atitudine tolerabilă din partea unei uh, țări candidat pentru a adera la Uniunea Europeană. Este un acord uh, care nu face decât să um, tensioneze și mai mult situația și tocmai această uh, tensionare ulterioară trebuie să fie evitată. Este extrem de important ca Uniunea Europeană să fie mai prezentă și am toată încrederea în altul reprezentant pentru ca la Berlin să se, să se discute și uh, acțiuni concrete, o forță care să fie prezentă la fața locului. Mulțumesc. Domnul uh, Meram. Domnul Meiramachis uh, de la PP, am ascultat cu atenție analiza făcută de domnul Borel și trebuie să vă spun că noi, desigur, nu suntem uh, analiști, suntem politicieni, trebuie să luăm decizii ca politicieni, n-ar trebui să fim spectatori să asistăm pasiv. Ar trebui să intervenim, să încercăm să oferim soluții, pentru că asta vor cetățenii care sunt preocupați de pace în regiune. Din analiza făcută de domnul Borel, se pare că Turcia e un actor important acolo. De ce? Pentru că noi am lăsat un vid, un gol pe care a venit Turcia și l-a umplut. Deci, domnule Borel, dacă veți avea inițiative de pace în regiune, o să vă sprijinim. Dar principala problemă o reprezintă Turcia, desigur, comportamentul Turciei care creează o situație în care subminăm valorile Europei și vedem din poziția lor că vor uh, să meargă pe calea proprie. Cum se poate îndoi cineva astăzi că acest comportament uh, nu e provocator? Trebuie să găsim o cale pentru a ajunge la pace. Trebuie să arătăm ca europeni că suntem prezenți în această regiune. Acum domnul uh, Picula, un minut. Thank you, Madam Chair. Večeras raspravljamo o temi cu zadnjih dana la USI. Mulțumesc, domnul președinte. Vorbim astăzi despre un subiect de importanță extremă pentru Uniunea Europeană, dar care a fost uh, umbrit de subiectul Irakului și Iranului. Uh, Acum suntem într-o situație în care Turcia, un fost aliat uh, NATO, își coordonează acțiunile uh, cu țările din uh, vecinătatea noastră, iar Rusia este activă în același timp și încalcă dreptul maritim internațional. Acordul de încetare a focului nu a fost semnat, iar statele membre UE încă nu reușesc să se pună de acord asupra unei politici în ceea ce privește situația din Libia. Intervenția militară este posibil să nu rezolve haosul din Libia, ci din contră să-l sporească, să-l înrăutățească. Nu uh, putem să ne reducem acțiunile la acțiuni legate de politica de migrație. Procesul de la Berlin și cooperarea cu Națiunile Unite ar trebui să uh, fie susținute. Are cuvântul domnul Zimioc, un minut. Sehr geehrter Herr Präsident, Stimată domnule președinte, uh, trimiterea de forțe armate în Libia este o nouă mișcare inteligentă din partea lui Erdogan în jocul de șantajare a Uniunii uh, Europene. Rolul său va deveni unul tot mai uh, important și trebuie să fim realiști în acest moment. Nu suntem noi cei care gestionăm criza migratorie, nu, nu suntem noi cei care uh, Um, decidem care sunt rutele migratorii în Marea Mediterană, ci Erdogan. Erdogan decide cât de mare va fi uh, fluxul uh, de refugiați. Um, a, situația s-a agravat și mai mult, uh, Turcia încercând să controleze țara Um, din, de pe continentul african, care este una din cele mai importante țări de tranziție a migranților care ajung în Europa, ceea ce uh, face ca noi să fim și mai șantajabili. Cred că a venit momentul să ne folosim influența și puterea uh, economică Uniunea Europeană trebuie să facă tot ceea ce ține de competențele sale pentru a pune capăt uh, expediției uh, militare turcești în uh, Libia și pentru a-și controla mm, în cele din urmă din nou uh, propriul destin. Mulțumesc în numele cererea cuvântul domnul Fidanța. Un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Războiul prin intermediari care are loc în Libia demonstrează din nou lipsa de coerență a Uniunii Europene pe plan internațional. Chiar și intervenția sinceră a domnului Borel din această seară nu face decât să aducă mărturia aceeași uh, lipse de um, putere, de acțiuni concrete. Din 2011 uh, au existat actori care au uh, jucat lipsa oricăror scrupule în Libia, Turcia cu atitudine neotomană, Emiratele Arabe Unite sunt implicate de, de asemenea în lipsa prezenței Uniunii uh, Europene, a statelor membre uh, din Uniunea Europeană, care asistă neputincioasă la împărțirea sferelor de influență într-o țară atât de vitală pentru viitorul nostru și nu mai avem foarte mult timp pentru a evita un dezastru. Vă mulțumesc, Care cuvântul domnul Lagos. Mulțumesc, sunt surprins și furios pentru ce a spus domnul Borel mai devreme. A recunoscut că în regiune conduc lucrurile Rusia și uh, Turcia. Ignorăm uh, această uh, situație recunoscând guvernului al Saraj. El a făcut un acord cu Erdogan, care are mâinile pătate de sânge. Acest acord nu a adus problema decât mai aproape de Europa. Erdogan i-a dat arme lui Saraj, iar noi ce facem? Recunoaștem guvernul lui Saraj? Acum uh, urmează organizarea unei conferințe la Berlin peste câteva zile, iar Algeria și alți oameni vor sta la aceeași masă, uh, uh, Grecia, va fi, nu va fi invitată, însă nu aveți dreptul să țineți cu Turcia și să fiți împotriva Greciei. Nu vom permite acest lucru, nu ne vom opri, ne vom apăra patria în toate modurile posibile. Dacă unii stau cu capetele plecate, ei bine, pe noi va trebui să ne suportați de acum încolo. Domnul Otmar Caras are cuvântul PPE, un minut. Domnule vicepreședinte, în uh, dezbatere din această după masă și din această seară, lucrurile au devenit tot mai clare. Noi nu mai avem niciun uh, rol în focarele de criză de peste tot din lume, chiar și cele foarte apropiate de um, cele mai apropiate de noi. Și lipsește o decizie politică, nu lipsește un proiect, nu avem un proiect politic clar și nu avem acțiuni concrete. Libia este o oglindire foarte precisă a politicilor de migrație, politicilor de vecinătate pe care le avem și în Est, de exemplu. Și golul creat de noi este umplut de Rusia și de Turcia. Și avem acum o șansă, cu ocazia summitului de duminică din Berlin să schimbăm uh, situația, să luăm în cele din urmă, să preluăm uh, controlul asupra frâielor și sper că summitul de la Berlin va reprezenta tocmai această uh, ocazie. Vă mulțumesc, doamna Arena are cuvântul din partea și da. Mulțumesc, domnule Borel. Ați deschis o situație insuportabilă în Libia pentru civilii libieni, insuportabilă, periculoasă pentru stabilitatea regională Maghreb, dar și Sahel, după cum am spus, și periculoasă pentru securitatea europeană în fine. La aceasta se adaugă încălcările masive ale drepturilor omului pe teritoriul libian, migranți blocați care fac obiectul unui trafic, activiști asasinați sau care dispar, deputata Siam Sergio, care a dispărut de peste șase luni, dar și femei maltratate de către regimul libian. Dacă soluția nu e militară, nu e nici uh, de tip autoritar. Dar se pare că cu implicarea celor din Turcia, Rusia și Egipt, modelul pe care îl apără e unul îndepărtat de drepturile omului. Europa are încă o dată un rol de jucat, un rol important pe scena diplomatică și politică conferința de la Berlin, desigur, medierea și dialogul cu toți interlocutorii și, în fine, promovarea democrației și drepturilor omului. Și vă mulțumesc pentru tot efortul. Mulțumim, doamnă deputat. Anna Michel. Are cuvântul acum doamna Cecardi. Doamna Asima Copulum. Vă mulțumesc, doamna președintă. Europa ar trebui să aibă un uh, rol mai uh, important în uh, Libia, pentru că consecințele situației din Libia vor fi resimțite de Europa. Însă Turcia sabotează toate eforturile Uniunii Europene pentru că a încheiat un acord cu guvernul libian, ceea ce l-a determinat pe Haftar să se retragă să nu uităm faptul că acest acord nu respectă dreptul internațional. Dreptul mare, domnule um, Borel, ar trebui urgent să cereți uh, lui Sara și lui uh, Erdogan să renunțe la acest uh, acord semnat, care nu este decât o provocare din partea Turciei, care reprezintă o amenințare asupra păcii și asupra uh, uh, credibilității Uniunii uh, Europene. Grazie, președinte. Doamna Cecar, de la cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Gestionarea crizei din Libia a pus, a pus în evidență cât de incapace este guvernul italian Totul a început cu înlăturarea de la puterea lui Gaddafi, în urmă cu 10 ani. Și mă întreb dacă acum, după 10 ani, Uniunea Europeană ar uh, reface lucrurile la fel. Vidul lăsat de Uniunea Europeană a fost ocupat de Rusia și de Turcia. Ankara controlează acum uh, coridorul de migrație meridional din Marea Mediterană și își extinde influența economică și în Libia. Incapacitatea pe plan extern a guvernului italian a fost uh, demonstrată de aceste evenimente. Acordul de încetare a focului nu a fost uh, semnat iar la Moscova. Poate ar fi trebuit să fie semnat la Roma, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Toată lumea așteaptă acum semnarea acestui acord la Berlin. Dacă nici acest lucru nu se va întâmpla, Europa nu va face decât să înregistreze un alt uh, pas înapoi pe planul internațional. Domnul Pisapia are cuvântul. Dumneavoastră sunteți înalt uh, comisar repre- reprezentant pentru politica externă și pe bună dreptate a spus că lucrurile se agravează în uh, Libia și dezbaterea de astăzi trebuie să ne determine să, la un proces de reflexie. Din păcate, în Libia prevalează modelul uh, Erdogan și modelul Putin. Nu, nu doar noi avem responsabilități din acest punct de vedere și din acest punct de vedere trebuie să înțelegem că trebuie să, uh, de, să devenim mai uh, de, decisivi. Fără o implicare a triburilor locale nu se va ajunge la o pace în Libia. Sunt de acord că este nevoie de un dialog, însă bunele intenții nu vor fi suficiente pentru a pune capăt acestui război Trebuie să reîncepem misiunea Sofia, să impunem un embargo asupra exporturilor de arme de foc. Și vă aduc aminte de ce a spus uh, John Kennedy. Nu trebuie să ne temem să um, negociem, însă nu trebuie să negociem uh, temându-ne. Grazie, Presidente. Domnul Lancini. Mulțumesc, doamnă președintă. În uh, Libia, în ciuda numeroaselor declarații de bune intenții, vedem că Uniunea Europeană a decis să nu decidă ceea ce a deschis poarta Rusiei, Statelor Unite ale Americii și uh, Turciei. Angajamentul de a avea un embargo asupra exporturilor de arme este evitat uh, de Emiratele Arabe Unite de, uh, și de Egipt, de exemplu. Uh, Uh, guvernul de la Tripoli a fost susținut de Turcia de curând și cu trupe armate normale și cu jihadiști care se reîntorc din uh, Siria, ceea ce nu va face decât să um, destabilizeze și mai mult situația în detrimentul intereselor uh, societăților comerciale prezente în fața, la fața locului, mai ales societăți comerciale um, din Italia. Am aflat de curând că funcționare al ai Agenției Națiunilor Unite sunt, uh, cunoșteau faptul că o parte din resursele care ar fi trebuit să îmbunătățească condițiile de viață în, uh, uh, în centrele de detenție, de fapt ajung în buzunarele unor miliții și unor organizații uh, criminale, ceea ce nu face decât să dăuneze viitorul Libiei. Domnul Furlas are minutul. Are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Situația crucială din Libia nu uh, ne poate lăsa reci. Uh, să nu cumva să ajungă Libia o altă Sirie, pentru că țări precum Turcia au acolo influență. Uh, și pun piciorul în prag acolo, iar noi stăm și ne uităm și nu știm ce să facem altceva decât să îi aplaudăm. Erdogan încearcă să preia controlul. Credeți că decizia care se va lua la Berlin va face iarăși jocul Turciei? Trebuie să analizăm posibilitatea unei noi încălcări a statului de drept de către Turcia prin acțiunile sale. Domnule Borel, Uniunea Europeană nu poate rămâne în spatele acestor evenimente fără a face nimic. Din partea grupului S și de are cuvântul doamna Incir. Vă mulțumesc, doamna președintă. În urmă cu mai puțin de 10 ani, au aveam impresia că poate fi văzută luminița de la capătul tunelului, toată lumea spera că regimul dictatorial din Libia se va termina și acest lucru va duce cu sine pace și stabilitate. În toți acești ani am vizitat de mai multe ori regiunea, am sprijinit forțele democratice de acolo, însă nu s-a făcut decât uh, înlocuirea unui regim dictatorial cu unul uh, haotic. Uh, nu există drepturile omului. Mm, a apărut un vid de putere, de fapt, în Libia. În Libia ar trebui ca acordul de încetare a focului să devină o realitate, mm, pentru că doar așa se va putea ajunge la o soluție politică durabilă. Eu sunt uh, convinsă de faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol mult mai important punând în centrul eforturilor uh, sale drepturile omului. Doamna Bardella, acum un minut. Mulțumesc, doamna președinte. La toate marile adversare internaționale. Uniunea Europeană e absentă. Când a fost ofensiva turcă în Siria, ce rol? Niciunul. În escaladarea între SUA și Iran, niciun rol. În criza în Libia, tot nicio implicare. Turcia și Rusia se impun ca stăpâne ai jocului în această regiune atât de strategică totuși pentru continentul nostru. În 2011, unii n-au ezitat să plonjeze Libia în haos sub pretexte umanitare. Fostul președinte francez Sarkozy Ah, și Bernard Lee Levi printre vinovați. Totuși sub drapelul NATO. Domnul Barroso, atunci președintele Comisiei Europene, s-a dus la distrugerea țării africane cu cea mai mare dezvoltare și o destinație de migrație. Iată în ce ne stă slăbiciunea. E nevoie de diplomație la nivel național și interesul superior al poporului care să fie suveran. Mulțumesc. A felszólalásokat, és most szólítanám alelnök urat. Vă mulțumesc pentru toate aceste intervenții. Și are acum cuvântul vicepreședintele Comisiei, înaltul reprezentant, domnul Borel. Am auzit, uh, am ascultat comentariile dumneavoastră. Trebuie să-i cereți lui Erdogan să-și anuleze acordul cu Saraj? Nu aveți decât să-i cereți asta. Și apoi ce? The problem is that we have Problema este că n-am fost uniți în legătură cu Libia. Asta e adevărul adevărat. Am fost divizați. Am avut poziții diferite și față de Libia și față de Siria. Și acum poate că plătim prețul că n-am reușit să avem o abordare politică comună pentru toate statele membre. E adevărat. Cineva regretă că Turcia are un rol, da? Are un rol. Și Rusia are un rol de jucat. Cele mai recente știri pe care le-am primit sunt că după ce nu s-a semnat încetarea focului, cel care refuză să semneze pentru că îi se pare că ar putea să fie de acord cu acordul între Saraj, care conduce guvernul recunoscut pe plan internațional și Turcia, dar că se va angaja să rămână la Berlin până duminica viitoare. Nu știu dacă e veste proastă, bună, a semnat, n-a semnat, rămâne pentru acord, va fi conferința de la Berlin și acolo poate o să avem un prim pas spre un acord politic. Poate că ați urmărit situația, toate declarațiile pe care le-am prezentat în legătură cu Libia, de la Consiliul pentru Păcere Externe și din partea uh, înaltului reprezentant. Să sperăm că la Berlin va exista posibilitatea de a se ajunge la un acord între părți și apoi să ne ocupăm de implementarea acelui acord care va impune două lucruri. În primul rând, monitorizarea încetării focului și, în al doilea rând, să controlăm uh, embargoul asupra armelor. Vom prezenta la Consiliul de Afaceri Externe propuneri concrete pentru o implicare mai mare a europenilor în ce privește îndeplinirea acestor două îndatoriri și să vedem dacă avem suficientă voință pentru a acționa împreună pentru a începe o nouă perioadă de implicare în Libia. Asta pot să vă spun în acest moment. S-au discutat alte aspecte de către mulți dintre dumneavoastră. Nu pot să vă răspund fiecare la toate întrebările, dar cred că pot să spun în rezumat că dacă se ajunge la un acord la Berlin, uh, sperăm că va fi o încetare a focului și apoi se va testa voința politică în Uniunea Europeană de a fi mai implicată în ce privește Libia. Și vă mulțumesc pentru comentarii. Honorable High Representative, Vă mulțumesc, domnule înalt reprezentant. Cu aceste cuvinte închid această dezbatere.